Consiliului poziția în primă lectură în vederea adoptării 1 a regulamentului privind pescuitul în zona acordului CJPM. Titlul va fi anunțat în procesul verbal al uh, ședinței. Termenul de trei luni de care Parlamentul dispune pentru a se pronunța începe să curgă așadar de la data de mâine, 11 septembrie 2015 putem trece acum